Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit la sesiunea din această după masă. Mă numesc Dita Haranțova, sunt vicepreședinta a Parlamentului European. Mă ocup și de relațiile cu Parlamentele Naționale, deci un călduros bun venit din partea mea. Este onoare să pot coprezida reuniunea din această după masă. Îi spun bun venit uh, și domnului Gordon Maras, președintele Comisiei uh, care se ocupă de forța de muncă, sistemele de pensii și parteneriatul social din uh, Parlamentul European, care prezidează împreună cu mine această sesiune din această după masă, care este dedic- dedicată uh, Um, competențelor și locurilor de muncă pentru o creștere cu caracter inclusiv. Ce putem învăța din uh, experiențele noastre recipro- uh, reciproce? După cum știți, competențele trebuie să țină cont cu, ne, cu actualizarea necesităților economiei și acest lucru a fost o prioritate pentru Uniunea Europeană și o prioritate pentru Parlamentul European. Pe parcursul ultimului mandat legislativ, Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții în acest sens de exemplu, pentru crearea unei piețe a muncii competitive uh, pentru secolul 21 sau pentru o nouă agendă de competențe europene, insistând asupra necesității adaptării competențelor pe parcursul întregii vieți, insistând asupra importanței învățământului, educației pe parcursul întregii vieți Uh, învățământului profesional și așa mai departe. După cum știți, toate aceste chestiuni uh, țin de competențele statelor naționale. Drept urmare, este extrem de important ca Parlamentul European și alte instituții europene să afle care este părerea vis-a-vis -vis de toate de aceste chestiuni, părerea Parlamentelor Naționale, astfel încât să ne asigurăm că ca politicile europene să, uh, să completeze planurile naționale de acțiuni pentru a putea face față acestei lumi în schimbare. După această um, scurtă introducere, permiteți-mi să dau cuvântul um, colegului meu, copreședintelui domnul uh, Gordon Maras. Vă mulțumesc, uh, doamna um, copreședintă Haranțova, dragi colegi din toate uh, statele membre, stimați eurodeputați, sper că astăzi Vom avea o discuție utilă pe marginea acestui subiect atât de important. Cred că toată lumea știe că competențele și locurile de muncă pentru o creștere cu caracter inclusiv uh, este un subiect important pentru viitorul Uniunii Europene. Și am onoarea să vă prezint uh, primul orator din partea Comisiei uh, Europene, pe domnul comisar care se ocupă de locuri de muncă și drepturi sociale, uh, domnul Nicola Schmidt. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, doamnă și domnule președinte, stimați membri. Competențele au un rol uh, cheie pentru a ne asigura că avem o creștere durabilă și inclusivă în contextul uh, tranziției ecologice și digitale. Uh, Trebuie să recunosc că această întâlnire este organizată într-un moment foarte important, pentru că în această dimineață Comisia a adoptat o serie de strategii importante, printre ele uh, strategia pentru dezvoltarea digitală în Uniunea Europeană, o carte albă, apoi pe subiectul inteligenței artificiale și un uh, document privind uh, datele. Cred că este momentul potrivit pentru a discuta competențele. Pentru că în toate aceste domenii atât de importante, uh, competențelor le revină un rol fundamental. Vom reuși să trecem cu succes uh, procesul de transformare digitală doar dacă o să-i pregătim pe oameni să facă față acestei revoluții digitale. Deci cred că ați ales subiectul oportun la momentul potrivit. Tocmai de aceea în același timp ne ocupăm pe lângă transformarea digitală de consolidarea uh, agendei privind competențele uh, de la începutul mandatului acestei comisii. Importanța evoluției ulterioare a competențelor este reflectată de faptul că este primul principiu al pilonului social, uh, drepturilor sociale. Europa, în Europa există lacune și nepotriviri uh, importante din punct de vedere al competențelor. Mai mult de 20% din cetățenii europeni adulți nu dispun de nivelul uh, adecvat uh, din punctul de vedere al educației, alfabetizării digitale, de exemplu. Mai mult de 90% din locurile de muncă acum necesită un anumit nivel de competențe digitale pentru a permite o participare justă în întreaga, întreaga societate. Economia cu cu la participativă, digitalizarea, serviciile electronice necesită cu toate o forță de muncă care să aibă competențe digitale, însă Indexul Comisiei uh, din 2017 arată că 43% din populația europeană Uh, dispunea de un nivel insuficient de competențe digitale, 17% nu dispunea de niciun fel de competențe digitale. Ceea ce s-ar putea să aducă cu sine, să, să mărească riscul de dezocupare și ocuparea în rândul celor care vor mai, mai puțină uh, competențe avut de suferit. Uh, șomajul nu este singurul uh, risc. Cei care nu au competențe de bază, care nu au competențe de bază digitală, pe viitor s-ar putea să nu mai poată să interacționeze cu uh, diferite um, servicii, de exemplu, de a face cumpărături acasă și așa mai departe, sau cu serviciile de sănătate Drept urmare, trebuie să investim mai mult în competențe pentru a ne păstra competitivitatea uh, tendințe uh, cuprinzătoare cum ar fi digitalizarea, inteligența artificială cu necesitatea de a ajunge la economie cu emisii zero de carbon va, va necesita activități în toate aceste sectoare uh, economice. Va trebui pentru a um, îmbunătăți situația competențelor digitale uh, a jumătate din forța noastră de muncă. Uh, trebuie să uh, avem multe programe de reconferție profesională în, în următorii 5 ani, ceea ce reprezintă o provocare majoră, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, care uh, fac obiectul acestor consecințe aduse de transformarea digitală. 79% dintre întreprinderile mici, mici, mici și mijlocii au declarat că au nevoie de, ce, de, de cel puțin competențe digitale de bază și că principala problemă pentru lor de reconversie profesională a propriei forțe de muncă este reprezentată de costurile financiare. Deci provocarea este una extrem de mare. Nu mai există locuri de muncă pe, pentru toată viața, oamenii trebuie să treacă uh, Uh, de la un loc de muncă la altul, până la 10 pe parcursul carierei lor, ceea ce înseamnă că piața muncii a devenit uh, tot mai mobilă. Însă, pentru ca mobilitatea să devină o oportunitate pentru toată lumea, trebuie să ne asigurăm că oamenii uh, au și un sentiment de securitate, că uh, vor fi însoțiți în această tranziție de la un loc de muncă la altul și o condiție importantă în acest proces de tranziție este, este reprezentat de, competen- de competențe. O altă condiție importantă este garantarea veni, ven, unui venit și apoi este nevoie de o orientare, pentru că este ușor să-i spui cu, cuiva că trebuie să schimbă locul de muncă, că trebuie să se pregătească mai bine, Însă, pentru a avea succes, oamenii deseori tre- au, au nevoie și de o orientare generală. Pentru a face față acestor provocări, Europa are nevoie de o nouă agendă de um, dedicată competențelor, în, în centrul căreia să se afle individul și um, prin care să se sublinieze responsabilitatea uh, colectivă a tuturor părților interesate. Pentru acest lucru dorim să întărim agenda competențelor atât uh, pe plan european, dar în primul rând trebuie să o facem în colaborare cu statele membre și în colaborare cu mediul de afaceri și cu partenerii sociali. În acest sens, în luna martie va fi adoptată o comunicare. Um, agenda actualizată privind competențele conține, are trei uh, obiective principale. În primul rând, capacitarea lucrătorilor și indivizilor de a se reconversiona profesional și de a-și uh, îmbunătăți competențele. În al doilea rând, uh, trebuie să se pună mai mult accent din partea mediului de afaceri tocmai pe aceste activități de reconversie și de îmbunătățire profesională și prin sprijin financiar și în al treilea rând, pentru a avea succes trebuie să implementăm o serie de acțiuni cheie menite să aducă uh, transformarea de care avem nevoie. Discutând despre această transformare, trebuie să uh, nu uităm că, trebuie, că și mentalitatea oamenilor trebuie să se schimbe pentru că această reconversie profesională, bunătățire uh, profesională nu mai trebuie să fie percepută ca o amenințare, ci ca o oportunitate că să schimbi locul de muncă reprezintă o bună șansă, o șansă bună pentru oameni, pentru că noul loc de muncă s-ar putea să fie mai puțin dificil, mai puțin complicat decât locul de muncă anterior. În martie Vom face o propunere și pentru o recomandare din partea Consiliului privind um, uh, învățământul voc- vocațional și pregătirea vocațională, care va moderniza acest sistem, elementele cheie și pentru uh, un element cheie se, se, se referă la îmbunătățirea mobilității și în contextul programului Erasmus. O ambiție pe care o avem cu toții este să valorizăm um, chestiuni, um, elementele pe care le avem până acum și învățământul vocațional. Este mai, este, dacă vom ajunge la o aliniere mai bună a competențelor cu cererile, atunci vom înțelege care vor fi competențele necesare pe viitor și această informație va fi uh, mai bine diseminată peste tot în Europa. Toată lumea trebuie să-și, uh, să își îmbunătățească competențele, însă trebuie să ținem cont de faptul că acest lucru se poate obține prin diferite experiențe, de exemplu prin activitatea de voluntariat și este o experiență care nu este uh, recunoscută suficient, este o altă dimensiune pe care nu trebuie să o pierdem din vedere și ar fi nevoie să-i uh, sprijinim mai bine pe pe indivizi la nivel uh, personal, prin pregătire personală, prin asistență financiară oferită persoanelor, am putea să îmbunătățim recunoașterea competențelor uh, individuale. Există fonduri europene în acest sens, deja există o serie de bune practici, de exemple foarte bune, într-o serie de Există țări care sunt însoțite pentru a-și dezvolta politicile dedicate competențelor, pentru ca acestea să țină seama de necesitățile lor specifice. Prin, uh, ca urmare a sprijinului Fondului Social European, anumite state și-au schimbat sistemul uh, învățământului uh, vocațional. În concluzie, avem nevoie de acțiuni eficiente la toate nivelurile. Europa trebuie să investească atât la nivel european, dar și la nivel național și Comisia Europeană este pregătită să ajute statele membre în uh, focusarea acestor investiții, astfel încât um, să rezulte o strategie adecvată uh, când vine vorba de competențe și sper că prin discuția pe care o vom uh, purta Um, ca urmare a acestei discuții, aceste mesaje vor ajunge și în Parlamentarea Națională, pentru că până la urmă uh, statele membre au responsabilitatea ca această strategie privind competențele să fie una de succes. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Schmidt, for your Mulțumesc, domnule Schmidt, pentru contribuția dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că ne-ați sprijinit și ieri și astăzi la comisie și mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Acum uh, dau cuvântul uh, doamnei Media Kironinen din Finlanda, vicepreședinte a Grand Committee din Parlamentul finlandez. Aveți cuvântul, doamna Kilonen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc organizatorilor pentru această reuniune. Este o bucurie pentru mine să vă pot împărtăși câteva idei din Finlanda, care sper să fie un punct de plecare bun pentru discuțiile ulterioare. Suntem în uh, toiul cele de-a de, patra Revoluție industrializar, revoluție industriale marcată de digitalizare și de politici ecologice care au ca rol de a combate, de, au ca rol de a combate schimbările climatice. Digitalizarea ne va înlesni traiul, va crea noi locuri de muncă în toate sectoarele, inclusiv în învățământ și cred că putem spune, într-adevăr, că, uh, că ne aparține lumea. Ceea ce înseamnă că și uh, cele mai mici companii uh, își pot vinde produsele peste tot și se pot extinde pe întreg globul. Partea negativă a acestui proces este că locurile de muncă tradiționale vor dispărea și mulți oameni sunt în pericol de a-și pierde locul de muncă sau de a nu mai avea niciun loc de muncă. Uh, Cine va obține beneficii de pe urma acestor schimbări? Sunt persoanele care vor uh, dezvolta noi competențe și abilități pe parcursul carierelor lor. Trebuie să ne uităm cu atenție în jurul nostru ce se întâmplă în sectorul serviciilor, energie, transport, construcții și așa mai departe. Ce trebuie să schimbăm noi în sistemul de învățământ? Vor uh, exista meserii în continuare, dar ce fel de meserii? Sistemul nostru de învățământ uh, este suficient de flexibil, suficient de deschis, uh, suficient de activ, iar noi, ca politicieni, suntem destul de activi și pregătiți de acțiune. Sper că veți uh, avea timpul să intrați pe pagina de internet a Parlamentului finlandez, a Comisiei pentru Transformare Socială, etc., unde au fost uh, identificate cele mai uh, noi și promițătoare tehnologii și s-au identificat 200 de meserii noi. Acest raport uh, este unul care ne arată că dacă schimbăm în mod deștept sistemul de învățământ, vom găsi vom găsi domenii de profesare noi. Tehnologia este mult mai amplă și mai rapidă decât studiile și decât noi politicienii. Când, studiile apar, când se publică studiile, lucrurile s-au schimbat deja. Schimbările tehnologice se accelerează de la an la an, iar cercetarea nu reușește să se prindă din urmă evoluțiile tehnologice astfel încât politicienii trebuie să aibă curaj, să fie într-adevăr orientați către viitor și să găsească soluții care să asigure dezvoltarea continuă a unui sistem uh, de învățământ uh, care să funcționeze bine și care să care să răspundă nevoilor lumii și răspunde și nevoilor um, câmpului de muncă. Schimbarea de mentalitate nu este un lucru ușor și vreau să vă spun că pentru noi, pentru politicieni, de fapt este un proces extrem de, extrem de greu. Întotdeauna ne bazăm pe modul în care am făcut lucrurile din dintotdeauna și nu vrem să schimbăm nimic. Ce trebuie să se schimbe și ce trebuie să facem în Finlanda? Avem nevoie de mai multe cursuri scurte, țintite către adulți care nu au competențele necesare, dar și pentru persoane care lucrează în domenii ce se află în miezul uh, revoluției tehnologice. Avem nevoie de mai multe cursuri pentru bărbați, femei, pentru lucrătorii care au nevoie de noi competențe și abilități. Trebuie să, să schimbăm uh, sistemul de stimulente pentru a folosi învățământul în mod inteligent. Și avem nevoie de un sistem nou care să ducă la rezultate noi pe la rezultate bune pe piața muncii, fiindcă nu putem să oferim uh, educație oamenilor fără să ținem cont de nevoile reale ale societății sau ale industriei. Trebuie să clădim mecanisme solide care să se folosească de competențe și de abilități în uh, făurirea de politici. Trebuie să știm ce trebuie să schimbăm și ce trebuie să facem. Consilierea profesională orientată către viitor este extrem de necesară. Avem nevoie de îndrumare pe modelul ghișeului unic, um, un acces sporit și mai multe informații privind piața muncii. Avem nevoie de cursuri uh, online, uh, portalul de informare, de unde oamenii să aibă acces, unde oamenii să aibă acces la informații rapid și deschis studiile, avem nevoie de studii și de o formare pentru mai bună gestionare, toate nivelurile și liderii trebuie să fie gata, pe, să fie gata de viitor, să fie gata pentru viitor. Avem nevoie și uh, la nivelul politicii să avem analize aprofundate cu echipe formate din politicieni, ONG-uri, uh, activiști și așa mai departe. Lucrurile evoluează și în ceea ce privește tineretul. Aici uh, se pune accent impactul pe caracterul de incluziune a societăților noastre. Guvernul a anunțat de curând că schimbă uh, vârsta obligatorie de școlarizare, de finalizare a studiilor la 18 ani, pentru a pune capăt marginalizării sociale. Astfel se oferă acces uh, gratuit uh, la școli profesionale care până acum au fost prea scumpe pentru multe familii se oferă manuale și cărți gratuite și așa mai departe. Astfel, că astfel ni se permite să combatem inegalitățile de acces la educație. Cred că este un moment, un, un uh, moment potrivit de a um, încheia discursul. Haideți ca această reuniune să fie una constructivă, să avem o dezbatere înflăcărată, activă și să învățăm unii de la alții, cu adevărat. De ce să repetăm cu toți aceleași greșeli când am putea să aflăm uh, care sunt exemplele pozitive, poveștile de succes și să încercăm să le, re, să le copiem și noi în viața noastră de zi cu zi. Viitorul se apropie. Dar uh, nu vă temeți, vom mai avea în continuare nevoie de lucrurile de bază și vom supraviețui schimbării dacă putem să fim orientați către viitor și să acționăm înțelept împreună în Europa, dar și la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Chionen, următorul vorbitor, domnul Ante Babic, din Parlamentul Croat, membru al Comisiei privind um, forța de muncă, sistemul de pensii și parteneriatul social. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Maras. Uh, doamnă vicepreședintele Parlamentului European, um, stimați membri ai prezidiului, uh, domnilor și domnilor, acum o să vorbesc limba mea maternă, croată. Este o onoare pentru mine să spun uh, câteva cuvinte în fața dumneavoastră despre acest subiect foarte important. De ce competențe și de ce locuri de muncă va fi nevoie pentru a da un imbold uh, creșterii durabile a economiei europene în uh, lumea plină de provocări în care trăim? Evoluțiile tehnologice, globalizarea, schimbările demografice și îmbătrânirea populației afectează foarte multe aspecte sociale, precum și piața muncii. Avem uh, tendințe și evoluții noi, cum ar fi internetul, robotica, inteligența artificială și așa mai departe. Toate acestea au schimbat peisajul lumii în care trăim și modul în care cooperăm mediile noastre de, mediul nostru de muncă și relațiile sociale și profesionale se schimbă atât în sectorul, atât în mediul privat cât și în mediul public. În Europa, în Croația, acest proces duce la o cerere din ce în ce mai mare a forței de muncă calificată în toate sectoarele. În afară de educație superioară, e nevoie și de competențe suplimentare, cum ar fi competențe de ordin general, dar și alfabetismul digital eh, și experiență în anumite profesii despre care vorbea de pildă domnul Schmidt. Doar eh, o forță de muncă inovatoare și competitivă va putea să ducă mai departe creșterea economică. Investiția, deci, în învățământ și în formare de calitate se dovedește imperioasă. Trebuie să investim și în politici de piața muncii orientate către viitor, consiliere profesională pe parcursul întregii cariere pentru a răspunde provocărilor uh, acestor noi evoluții. Iar primul pas pe această cale este adaptarea sistemului de învățământ pentru a include profesii care la ora actuală sunt uh, la mare căutare pe piața muncii, precum și meserii care vor uh, deveni din ce în ce mai căutate pe viitor, așa cum a spus colega din Finlanda. Iată de ce parteneriate între câmpul muncii și învățământul sunt foarte importante, precum și precum și co- la fel ca cooperarea între partenerii sociali și angajatorii care ar trebui să colaboreze și să creeze și să aplice împreună politici sociale de muncă și uh, economice. În acest context al nevoii de schimbare și pentru a răspunde provocărilor existente, este foarte important să se ofere educație pe tot parcursul vieții și formare pe tot parcursul vieții care sunt necesare pentru a, se, a te adapta în, cu succes schimbării, fiindcă acest lucru duce la o mai bună competitivitate și mai bună ocupare a forței de muncă. În Croația, sistemul acestei educații pe parcursul vieții a fost destul de fragmentat s-au suprapus niște activități. Ce am observat noi în acest sistem a fost faptul că nu se coordona în mod adecvat, nu se coordona adecvat părțile implicate uh, din câmpul muncii și din învățământ. Deci avem un for de uh, Eh, dezvolta, de evoluția carierei și de consilieri profesionale în care sunt eh, reprezentate instituții de stat la nivel ministerial, instituții publice, agenții și partenerii sociali, eh, camere de comerț, angajatori, sindicate și așa mai departe și alte părți implicate, cum ar fi universitățile și asociațiile profesionale. Misiunea acestui for este a promova o orientare profesională pe parcursul vieții, ca o parte integrantă a educației pe parcursul vieții, ocuparea forței de muncă și politici sociale. Mă bucur foarte mult că acest for a fost uh, dat drept exemplu de bune practici la nivel european. În afară de schimbări în sistemul de învățământ, de sistemul de învățare pe parcursul vieții, este foarte important să se investească eforturi în crearea unor locuri de muncă durabile și de calitate de a promova antreprenoriatul și de a investa în dezvoltarea competențelor pentru lucrătorii mai uh, tineri, mai vârstnici, pentru șomeri sau pentru cei din câmpul muncii care se confruntă cu schimbări în sectoarele uh, lor economice care sunt generate de schimbările din societate. Dat fiind uh, indicii demografici, bătrânea populației, care se pune acum mai mult accent pe lucrătorii mai vârstnici, ale căror competențe trebuie să fie îmbunătățite. În același timp, angajatorii ar trebui să primească stimulente pentru a păstra acești lucrători în câmpul muncii, pentru uh, programe de mentorat uh, pentru lucrătorii mai tineri. În acest context, Croația și-a amendat uh, legea pensiilor pentru a le permite pensionarilor să lucreze după vârsta de pensionare. la noi în țară, cum spuneam, pensionarii pot lucra cu o normă de 4 ore pe zi. Politicile în ceea ce privește um, uh, competențele noi sunt foarte importante în acest context. Iar aici trebuie subliniat faptul că aceste două aspecte sunt uh, responsabilitatea comună tuturor părților implicate, angajatorii, angajații, sectorul public și privat. Și uh, comisia, așa cum a spus domnul Schmidt, trebuie subliniat faptul că rolul important al sectorului privat, uh, trebuie să subliniez rolul sectorului privat în uh, ceea ce privește crearea unor programe de învățământ adaptate eco nevoilor economiei și, și sectorul uh, public trebuie să ofere stimulente pentru dezvoltarea de competențe și aptitudini. Uh, iar președinția noastră salută inițiativa Comisiei Europene de a actualiza agenda de competențe pentru Europa și de a consolida garanția pentru tineri. Și uh, suntem de acord să se aplice soluții inovatoare care le va permite oamenilor, indiferent de vârstă, să-și gestioneze propriile car- cariere. Vreau să vă spun că Croația este unul dintre cele mai tinere state membre ale Uniunii Europene și a beneficiat de pe urma unor uh, inițiative cum ar fi Garanția pentru Tineri din plin. Vreau în final să vă spun că sunt convins că în acest context, la nivel european, toate statele membre ar trebui să investească, să depună efortul în continuare pentru crearea unor instrumente care să ne permită să identificăm nevoile viitoare ale pieței muncii precum și instrumente care să ne permită să evaluăm uh, competențele și aptitudinile existente. Toată lumea în Europa, indiferent de vârstă, ar trebui să aibă acces la programe de sprijin adaptate și oportune, inclusiv programe de formare pentru a-și îmbunătăți șansa de a găsi o slujbă mai bună sau de a-și începe propria afacere. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Babici, pentru aceste observații și următorul vorbitor este doamna Claudia Müller din partea Parlamentului German. Este membru al Comisiei pe Afaceri Economice și Energie. Doamna Müller, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair domnule președinte, doamnă vicepreședinte, vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate, dar ca să nu fim pierduți în interpretare, am să vorbesc în germană. Doamnă și domnilor, aș dori să încep cu o remarcă cu caracter uh, preliminar. În momentul în care s-a ajuns la reunificarea Germaniei, acest eveniment a dus cu sine modificări, a reprezentat o transformare profundă pentru cetățenii din fosta Uh, Republica Democrată Germană. Modificări și din punctul de vedere al meseriilor, al locurilor de muncă care nu, mai, uh, nu au mai fost recunoscute și foarte mulți oameni au trebuit să se reorienteze mm, la 180 de grade din punct de vedere uh, profesional, au trebuit să-și continuă pregătirea profesională și nu toți au reușit să prindă trenul care plecase. Și mm, schimbările cu care ne așteaptă nu vor fi atât de bruște, ci sunt cunoscute. Digitalizarea, criza climatică, climatică și așa cum uh, s-a spus atât de frumos ieri, uh, schimbările aduse de uh, noile tendințe demografice. Deci cunoaștem toate aceste tendințe posibile și putem să ne adaptăm la ele sistemele de învățământ. În Germania există în continuare diferențe imense de cum sunt percepute, cum este percepută activitatea de pregătire profesională perpetuă. Acestea, două treimi din aceste măsuri sunt plătite de întreprinderi. Uh, după cum, ați spus, după cum a spus și domnul Schmidt, din acest punct de vedere, întreprinderile mici și mijlocii au mari probleme pentru a finanța, finanța asemenea măsuri, chiar dacă ele sunt cele care avea nevoie de, o asemenea, de asemenea măsuri, ele sunt cele care și le pot permite cel mai puțin. Și uh, diplomele uh, reale obținute au uh, o influență. 68% din uh, studenți, de exemplu, continuă asemenea activități de pregătire profesională pe parcursul întregii vieții. Cei care au doar uh, uh, liceul sau o meserie, 48% și cei care nu au, uh, nu au um, o diplomă școlară, de exemplu, sunt cei mai puțini care participă la, la asemenea programe de continuare uh, Uh, a pregătirii profesionale. În plus, în Germania, de exemplu, învățământul este o nu este o prerogativă la nivel federal, ci la uh, nivelul landurilor. Deci există costuri diferite, abordări diferite, uh, traseele uh, um, școlare nu sunt gratuite. Există sisteme în care există o combinație, este un așa numit sistem dual în care se merge la școală și în același timp se, înv- se învață o meserie într-o anumită întreprindere concretă și în plus um, remunerația este mult mai mică decât uh, șomajul minim, uh, de exemplu. Deci uh, se pune întrebarea cum putem să stimulăm, să creăm stimulantele necesare astfel încât toată lumea să participe la asemenea măsură de pregătire profesională. De curând, în Bundestagul german, am uh, discutat o modificare a acestui, acestui sistem de asistență financiară. În Germania există așa numitul sistem uh, BAföG de furnizare de credite uh, elevilor și studenților și ne gândim ca acest sistem să, să poată fi extins și pentru aceste programe de pregătire profesională, astfel încât să prevedem o compensare Uh, financiară pentru cei care participă la asemenea programe de uh, pregătire profesională, astfel încât costurile vieții uh, pentru viața cotidiană să le fie acoperită și astfel încât să nu se teamă de faptul că mm, situația socială se va înrăutăți dacă participă la asemenea programe. A fost menționată și ideea unui ghișeu unic când vine vorba de, acest, de asemenea programe. Uh, pentru șomer, de exemplu, există un asemenea ghișeu uh, unic, există Uh, biroul de plasare profesională care nu doar găsește noi locuri de muncă, dar organizează și asemenea programe de reconversie profesională. Însă sun, uh, acest, uh, această autoritate, acest birou este responsabil doar pentru cei care nu au un loc de muncă și poate ar trebui, de exemplu, să primească competențe și în ceea ce îi privește pe cei care au un loc de muncă, dar își doresc să își îmbunătățească competențele, să obțină, de ce nu, alte uh, competențe în alte domenii. Apoi, um, există și posibilitatea din partea întreprinderilor, angajatorilor de a de a permite luarea unui concediu în acest uh, sens. Și, în mod evident, angajatorul uh, trebuie să profite de pe urma programului de reconversie profesională urmat de propriul angajat, de exemplu și în același timp trebuie să mai discutăm un alt uh, aspect, să vedem ce se întâmplă cu uh, alinierea între ce se predă și de, de ce este nevoie pe piața muncii și um, această chestiune a alinierii, a alinierii per, permanente uh, a acestor două aspecte, de a înțelege dacă există meserii care sunt de actualitate, care sunt meseriile de actualitate pe, pe viitor. Trebuie să discutăm și despre toate aceste lucruri și incluziunea amintită de colega noastră din Finlanda. Trebuie să avem o nouă perspectivă, să ne îndepărtăm de vechea perspectivă uh, a lucrătorilor uh, tradiționali, să țină în cont de această necesitate de includere a tuturor și um, ar trebui să ținem cont și mai, mai ales și de necesitățile uh, femeilor. Mie mi se pare că nu se ține suficient punct de vedere de necesitățile femeilor, mai ales în situația în care dacă vom ignora în continuare această problemă, în continuare ne vom confrunta cu problema lipsei uh, unei forțe de muncă uh, bine pregătită. Și astăzi și în, uh, în discuția din, de astăzi de mai, de mai devreme trebuie să avem alături de noi în, aceast, în această tranziție întreaga populație. Dacă nu vom face acest lucru, oamenii se vor îndepărta de noi dacă vor percepe că nu au șanse adevărate în noua lume digitală și tocmai de aceea continuarea uh, învățământ, învăț, învățământul pe parcursul întregii veți, reconversia profesională sunt chestiuni cheie fără de care nu vom putea merge mai departe. Mulțumim, doamnă Müller, și acum trecem la a doua parte a întâlnirii noastre, schimb de opinie între membrii Parlamentelor Naționale și membrii ai Parlamentului European. Și am să dau mai întâi cuvântul doamnei vicepreședinte Șeranțova pentru a prelua prezidiul. Vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule Maras. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc tuturor uh, intervenienților pentru aceste observații în introducere, care cu siguranță vor uh, declanșa multe reacții. Înainte să deschid dezbaterea, vreau să vă amintesc modalitățile practice. După cum știți, puteți utiliza cartonașul albastru dacă doriți să luați cuvântul și am să mă asigur că cât mai multă lume va putea participa la dezbatere. Însă aș dori să vă amintesc că intervenții intervenția dumneavoastră se limitează la maxim 3 minute. Cu acestea fiind spuse, primul intervenient, domnul Petri din partea Germaniei. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna vicepreședintă, pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu provin din uh, Germania, dintr-o regiune pe care cred că Uh, domnul Schmidt o cunoaște prea bine din Zarland, uh, uh, unde exploatarea cărbunelui a fost o zonă minieră importantă în trecut, care a trebuit de 50 de ani să se adapteze realităților noi. Și mm, din păcate există o diferență între sexe mai ales această diferență este Uh, frapantă, mai ales la sfârșitul activității profesionale. Pensiile uh, fiind de care se bucură femeile, din păcate, sunt mult uh, mai mici. Și pentru a combate această situație, învățământul pe parcursul întregii vieți mm, este mm, o soluție foarte bună și dacă proveniți din uh, într-o regiune minieră, de exemplu, știți cât de profundă este criza renunțării la uh, exploatarea cărbunelui. Și reconversia profesională este extrem de importantă. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, este absolut necesar să punem în primul plan interesele, um, interesele angajatorilor. A, a, în uh, Germania, foarte, impor- foarte important și, sunt și partenerii care participă la negocierea uh, contractelor uh, și tarifelor colective. În uh, dezbaterea politică din Germania s-a făcut de curând o propunere din partea, din partea partidului din care fac eu parte, uh, SPD, și anume de a, de a exista o Păi, o, o, o remunerație mm, tocmai pentru a fi plătite asemenea măsuri de pregătire profesională. Este un apel uh, lansat și angajatorilor care să-și asume responsabilitatea socială care revine față de uh, angajați și este rolul statului de a crea cadrul necesar și modelele care să permită uh, lucrătorilor într-un mod adecvat, în mod uh, individual, uh, indiferent că este vorba de bărbați sau femei, să participe la asemenea programe de pregătire profesională. Și mi-aș dori ca pe plan european um, să se poartă o discuție um, despre cum este posibil așa ceva pe plan european, astfel încât să nu rămână doar proiecte uh, izolate uh, pe plan național. Și un cadru minim ar putea să fie trasat de Comisia Europeană. Thank you very much, Mr. Petri. Mulțumim foarte mult, domnule Petri. Următorul vorbitor din partea Sloveniei este domnul Starovici. Hvala za besedo. Spregovoril bom v slovenščini. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în limba mea maternă, în slovenă, limba vorbită de 2 milioane de persoane. O după-amiază plăcută tuturor. Sunt foarte mulțumit de faptul că unele din prioritățile noi Comisiei Europene yes, merg tocmai în direcția dreptului, uh, pilonului european de drepturi sociale. Astfel vom avea o Europa mai justă, mai solidară și de asemenea vom avea o societate mult mai armonioasă. Aș dori de asemenea despre importanța pe care o are această componentă socială în modelul nostru economic. În fond, vrem să consolidăm uh, Uh, această regiune a lumii care să fie cât mai puternică din punct de vedere al creșterii economice și din punct de vedere climatic. În acest sens, OCDE-ul are de asemenea un rol important, are un nou proiect, New Approaches for, Approaches for Economic Challenges, care ne va permite să dispunem de date științifice ce ne vor permite să înțelegem cât mai bine piața muncii într-o perioadă atât de complexă. Avem nevoie de noi abordări acum și trebuie să abandonăm modelele vechi. Avem nevoie de noi definiții tocmai pentru a crea noi politici care să aibă în centrul lor cetățeanul și bunăstarea acestuia. Apoi avem această uh, strategie referitoare, strategie inteligentă pentru date. Foarte important pentru sectorul public de activitate, pentru că vrem să, să avem domenii de creștere inclusivă. În țara noastră, Slovenia, susținem cu siguranță aceste proiecte. Și mai mult decât atât, suntem și copreședinte pentru grupul de prieteni pentru acest program, acest tip de programe. Noi, în țara noastră, de multe ori, avem dificultăți atunci când trebuie să găsim locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, cu nevoi speciale, spre exemplu, și trebuie să rezolvăm această dificultate, trebuie să consolidăm aptitudinile și competențele. Avem nevoie, deci, de o piață, dar nu putem crede că piața va rezolva totul cu de la sine putere. Nu, aceasta ar fi o gândire greșită, să știți. Uh, eu, în anii 90, uh, mă gândisem deja la acest gen de proiecte, dar atunci mi se spuneau că, bun, nu are niciun sens sau că nu sunt realiste. Însă ceea ce este important este să uh, analizăm instituțiile noastre, să analizăm sistemele noastre, în așa fel încât să vedem cum putem găsi soluții reale, pragmatice, în așa fel încât instituțiile și uh, îngrijirile sociale să fie cât mai eficiente cu putință și deci, per total, întreaga Uniune să fie mai armonioasă, mai stabilă. 55% din copiii care merg la liceu, când își termină liceul, cu siguranță vor găsi sau vor crea un loc de muncă pe care nici măcar noi nu îl imaginăm în momentul momentul de față. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Starovic. Următorul vorbitor urmează doamna Crețu din partea României. Vă rog. Thank you very much, Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi prieteni. E foarte important să învățăm din experiențele noastre reciproce, dar, reciproce, dar mi teamă că ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să ne imaginăm aceste experiențe pe care nimeni nu le-a mai avut până acum. Înainte de industria, revoluția industrială, uh, uitați-vă la sectorul uh, mediului de afaceri, care va evolua cu sau fără uh, acceptul nostru. Uh, acest sector nu prea se îngrijorează de latura socială, de sistemul de pensii, de resursele bugetare, de felul în care finanțăm învățământul sau felul în care respectăm dreptul la viață privată. Nu e de datoria lui, e de datoria noastră. Mai mult decât atât. Uniunea nu are niciun fel de suveranitate așa zisă digitală și cei care controlează aceste servicii controlează mințile noastre și am avut astfel de experiențe chiar și pe durata sistemului electoral, uh, perioadei electorale. Um, roboții, calculatoarele vor înlocui din ce în ce mai mult activități care în mod tradițional erau desfășurate de ființe omenești. Sistemele noastre sociale se bazează pe presupunerea că toată lumea ar avea un loc de muncă cu normă întreagă, stabil și de lungă durată și astfel instituțiile să poată colecta fonduri și să mențină capitalul uh, între granițe. Dar realitatea digitală e cu totul diferită. Avem nevoie de măsuri noi, inovatoare, avem nevoie de reguli globale și taxe, impozite, în așa fel încât uh, să uh, nu uităm că lucrurile se mișcă, nu mai avem uh, granițe și trebuie să fim în măsură să aplicăm aceste reguli, aceste noi impozite și iar pentru asta e nevoie de voință politică. Voință politică deocamdată lipsește și mai avem nevoie și de capacități care de asemenea lipsesc. Așa că nu trebuie să uităm faptul că nici controlul nu e întotdeauna eficient. Însă, am putea totuși să începem cu capacitarea oamenilor. Învățământ, învățământ și iar învățământ, după cum s-a spus deja. Și nu doar pentru copii, nu doar pentru tineret. Învățarea de-a lungul vieții, în așa fel încât să faci față, să te adaptezi, să poți să-ți schimbi locul de muncă, să lansezi o activitate pe cont propriu. Este, poate, măsura cea mai eficientă și de durată la nivel politic. Dar, aceste măsuri necesită o schimbare de priorități atunci când e vorba de cheltuieli bugetare. Dar asta trebuie să se întâmple acum, astăzi, nu peste 10-20 de ani. Mulțumesc! Thank you very much. And the next speaker... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor pe listă este doamna Marcaro din partea Croației. Vă rog, aveți cuvântul. Hvala lijepa, poštovana predsjedavajuća. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să salut pe toți colegii prezenți în sală. Cu toții suntem conștienți de faptul că industria europeană trebuie să continue să fie concurențială, competitivă în această revoluție digitală și dezvoltarea competențelor digitale în cazul a multor persoane va însemna o integrare în economia digitală. Piața unică digitală în Europa nu se va dezvolta în mod potrivit atâta vreme cât avem prea puține competențe digitale și să încurajăm dezvoltarea acestor competențe, ai bine, asta va duce la creare de locuri de muncă și deci șanse suplimentare pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Dacă aceste competențe lipsesc, atunci asta va fi o frână în calea creștere în Europa. Trebuie să punem capăt acestor obstacole. Trebuie să facem în așa fel încât europene să aibă locul de muncă pe care îl merită. Și trebuie să oferim aceste oportunități întreprinderilor noastre și anume să poată fructifica talentul care există la nivel digital. Acum, ce se întâmplă este că în Europa nu avem suficientă mână de lucru care să fie suficient de bine pregătită în acest domeniu digital. Și deci nu putem garanta acoperirea cu competențe în toate sectoarele tineri de între 15 și 24 de ani, e bine, ei reprezintă doar 20% din uh, populația Uniunii Europene. Și constatăm totuși că mai sunt și alte categorii de vârstă prezente pe piața muncii au doar câteva competențe digitale, dar de bază pe, și care nu vor fi suficiente atunci când uh, vor trebui să lucreze uh, digital. Deci acești tineri de asemenea trebuie să fie ajutați prin programe de formare, cu burse și așa mai departe. Trebuie să încurajăm de asemenea reconversia profesională, reorientarea. Trebuie să utilizăm acele instrumente de care dispunem în așa fel încât să uh, Uh, diseminăm competențele digitale, să conștientizăm oamenii despre cât de importante sunt acestea, în așa fel încât să poată avea un nou loc de muncă, să fie mai competitiv și să poată participa la viața în societate. Trebuie să spunem de asemenea că locurile de muncă legate de, uh, energie, de economia digitală vor reprezenta șanse și pentru bărbați și pentru femei. De multe ori s-a spus că femeile au probleme în materie de salarizare și deci în consecință în materie de pensii. Avem nevoie de salarii mai bune și de uh, posibilități mai flexibile pentru a putea îmbina armonios viața profesională și cea privată. În final, aș dori să spun că automatizarea, digitalizarea, uh, a tot ceea ce se face în domeniul, în câmpul muncii, înseamnă învățarea a noi competențe um, și doar așa vom garanta progresul și ocuparea atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Vă mulțumesc pentru atenție! Hvala lijepo. And the next... Mulțumesc frumos, în croată, spune doamna președinte, și acum doamna Frank Roma din partea Ciprului. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, η κατάσταση των εργαζομένων στην Κύπρο είναι ανησυχητική. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește situația lucrătorilor, ea este, eh, ne îngrijorează în Cipru, pentru că oglindește politicile liberale Um, locurile de muncă cu normă redusă sunt din ce în ce mai numeroase, piața a fost uh, dereglementată, mare parte de lucrători nu sunt acoperiți de convenții colective de muncă, tinerii ciprioți sunt obligați să emigreze ca să-și găsească un loc de muncă în altă parte, în străinătate, statul providență tot diminuează, pensiile au scăzut, iar uh, grupurile sensibile și vulnerabile nu sunt protejate. Există foarte, foarte multe provocări în materie de ocupare. Avem un număr sporit de persoane care trăiesc sub pragul uh, sărăciei sau chiar aproape de el. Uh, acest număr a crescut foarte mult și avem din, din ce în ce mai mulți tineri fără formă, formare. Deci nu vor avea un loc de muncă. Nivelul de viață este mai jos decât acum uh, câteva decenii, iar condițiile de viață ne îngrijorează. Eu aș vrea să vă vorbesc despre salariul minim european și pot să vă spun că sunt tare neliniștită, având în vedere ceea ce se întâmplă în materie de drepturi ale lucrătorilor și convenții colective de muncă. Trebuie să definim într-un fel veniturile, dar de multe ori o facem în paralel cu competitivitatea, însă ar trebui să răspundem la o întrebare și anume ce vom face concret. Uh, Adică, până la urmă, competitivitatea este cea care are întâietate sau un nivel de viață demn de un lucrător cu un salariu demn de un lucrător. De asemenea, trebuie să definim un cadru de reglementare pentru noile forme de locuri de muncă, în așa fel încât o angajatorii să fie obligați să aplice și să instaureze acele convenții colective de lucru, în așa fel încât să avem niște norme minime de protecție pentru lucrătorii care deocamdată nu sunt acoperiți de aceste convenții colective. E nevoie de măsuri pentru a garanta asigurările sociale și mecanisme de supraveghere ulterioare care sunt indispensabile deoarece avem nevoie de locuri de muncă demne de acest nume, care să respecte legislația muncii. Vreau să spun că sunt foarte, foarte îngrijorată ascultând ceea ce a spus domnul comisar, dar și ce au spus și ceilalți membri ai panelului, și anume că nu vom mai avea pe viitor locuri de muncă stabile, eu știu, care să dureze o viață întreagă și că toată lumea va trebui să-și schimbe locul de muncă de nu știu câte ori de-a lungul carierei sale. Uh, și că va trebui să mai lucrăm și după ce am ieșit la pensie, adică bănuiesc că vom ieși și la pensie mult mai târziu, nu? De aceea cred că s-a tot repetat faptul că formarea de-a lungul vieții e importantă, lucru care din nou induce oarecare un sentiment de nesiguranță profesională. Pot să vă spun că în istoria noastră am avut întotdeauna uh, ideea aceasta de a învăța de-a lungul vieții. Asta încă din antichitate până în prezent, ceea ce înseamnă că mă îmbunătățesc, mă perfecționez de-a lungul vieții și uh, Uh, e ceva pozitiv, însă aici formarea de-a lungul vieții pare să fie ceva care e obligatoriu de făcut pentru că n-am de ales. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker on my list. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Tușek uh, din partea Croației. Vă rog, aveți cuvântul. Da, pot Euroscop Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Dragi colegi, în momentul în care evocăm o temă atât de importantă, când evocăm aceste provocări cu care se confruntă tinerii pe piața muncii, nu trebuie să uităm faptul că în Europa avem o criză demografică foarte importantă. Fiecare nouă generație reprezintă un număr uh, cu 25% mai mic comparativ cu generația precedentă. Și e adevărat că pe piața muncii, de multe ori, e foarte greu să îmbini viața familială și viața profesională. Și în anumite țări uh, se muncește chiar și duminica. Dar duminica, evident, creșele, grădinițele sunt închise. Ce te faci? Și dacă tot vorbim de crește și grădinițe, să știți că sunt multe probleme pentru că nu sunt deschise de, uh, în funcție de durata zilei de lucru a părinților. Mai mult decât atât, avem și o discriminare de gen uh, în câmpul muncii. Multe femei preferă să aibă un loc de muncă care să le permită să îngrijească și copiii, ceea ce înseamnă că nu au acces la alte locuri de muncă. De multe ori, uh, angajatorii nu vor să dea locuri de muncă unor uh, părinți pentru că uh, li se pare mult mai avantajos să angajeze oameni care nu au copii. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru, faptul că trebuie să putem îmbina viața familială și cea profesională și trebuie să menținem și natalitatea pe viitor. Iar întreprinderile în acest sens trebuie să ia măsuri trebuie, spre exemplu, să permită orare mai flexibile, să poți lucra uh, la domiciliu și așa mai departe. De asemenea, avem nevoie și de finanțare finanțare și care să provină și din fonduri europene și care să ne permită să introducem aceste măsuri care să ajute mai ales tinerile familii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult și următorul vorbitor este domnul Sicu din partea Estoniei. Vă rog. Thank you. Uh, undoubtedly, skills Vă mulțumesc. Nu este nicio îndoială că competențele informații suplimentare, programe de reconversie profesională, un acces mai ușor, cursuri pe, pe internet, recunoașterea uh, cunoașterea competențelor necesare pentru viață uh, sunt importante pentru tranziția cu caracter social de care avem nevoie, tranziția care ne va îndrepta înspre viitorul ecologic și digital. Însă, Aș dori să insist asupra necesității de a schimba mentalitatea oamenilor, așa cum a spus și domnul comisar Schmidt. Um, și anume învățământul pe parcursul întregii vieți, reconversia profesională să nu fie considerată a fi uh, o obligație, ci o oportunitate de a obține venit mai mare. Pe măsură însă Mm, datorită faptului că cei mai bine pregătiți sunt mai dispuși să se pregătească și mai mult uh, față de cei care sunt mai bine pregătiți, atunci trebuie să schimbăm ceva. De exemplu, în uh, Estonia există, am, am făcut o analiză în urma căruia am ajuns la concluzia că cei care părăsesc școala cât mai devreme și cei care nu au uh, Uh, o pregătire profes- pro- profesională, reușesc să învețe ceva lucrând de pe, sau de pe YouTube, lucr- învață de la părinți, însă nu se percep ca studenți, ca elevi, ca oameni care învață ceva și toate campaniile care recurg la un limbaj de genul veniți să învățați aici, uh, obțineți noi competențe, sunt uh, ignorate, pur și simplu trec pe lângă ei. Nu își dau seama de ele, nu le percep pentru că ei nu se percep ca fiind ținta uh, programelor respective. Au avut uh, experiențe negative în școală, au avut experiențe negative cu învățatul în general și cred că avem nevoie de o abordare pozitivă, de o abordare diferită pentru ca cei care au nevoie cel mai mult de noile competențe să ni se alăture, să-i ajutăm să înțeleagă chiar dacă experi- experiențele trecute au fost uh, unele negative, acest lucru nu înseamnă că nu ar putea să obțină noi competențe sau că programele respective nu sunt menite să includă și pe ei. Deci haideți să ne, să ne, să ne axăm mai mult pe schimbarea mentalității oamenilor pentru că acest lucru cred că va fi util pentru a obține o forță de muncă mai inteligentă și cu mai multe competențe digitale. Domnul Perez are cuvântul din Spania. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc uh, spaniolă. Am uh, doi băieți, 18 și 12 ani și sunt convins uh, că atunci când vor, vor găsi un loc de lucru, un loc de muncă, nu vor avea o meserie tradițională. Și chiar dacă nu știu ei ce o să se facă când o să fie mari, probabil nu știu și pentru că meseria asta nu există încă. În această după amiază s-a pus o întrebare pertinentă. Cum uh, vom uh, adapta sistemele de învățământ la această, această volatilitate și schimbarea câmpului muncii? Aceasta este o întrebare foarte importantă. Trebuie să existe cursuri cu credite de formări, ca în Germania, de pildă, și o soluție ar putea fi formarea profesională du- duală. Asta înseamnă ca tinerii să nu aibă numai o educație teoretică, ci să învețe pe lângă teorie, în egală măsură, o meserie concretă și pe care să o poată practica în câmpul muncii. Asta am făcut noi în Extremadura în 2014 și a funcționat foarte bine. Eu vin uh, din Spania, unde avem cea mai mare rată a șomajului din Europa, mai ales în rândul tinerilor. Dar statisticile ne spun că avem acum uh, cea mai bine formată generație de tineri din întreaga noastră istorie. Deci există o discrepanță între ce caută uh, angajatorii și ce învață la școală tinerii. Poate că avem tineri foarte bine formați, dar nu, ei nu au cunoștințele de care au nevoie, de care au nevoie industria, blockchain, inteligența artificială și mai departe. A venit cea de-a patra revoluție industrială și trebuie să le dăm tinerilor prin educație informație, concepte și informații care să ajute pe viitor. Iar scopul nostru în Spania și în Europa ar trebui să fie să, să le dăm acest, tinerilor noștri capacitatea uh, de capacitățile și competențele de care au nevo- vor avea nevoie pe câmpul, în câmpul muncii. Și uh, limbile străine să nu fie date uitări în formarea lor. Copiii noștri uh, vor uh, avea slujbe care acum nici nu există și pentru a-i pregăti pentru aceste slujbe care nici nu există încă, trebuie să fim curajoși și să uh, încercăm să-i uh, formăm pe tinerii noștri într-un mod orientat către viitor și cu o formare profesională duală, dar trebuie să facem asta deja acum, fiindcă și ultimii ani ai uh, orizontului 2020 trebuie să fie o trambulină pentru viitor. Vom avea nevoie de milioane de, de, de lucrători cu aceste competențe noi în Europa. Haideți să facem în așa fel încât prăpastia digitală să nu uh, crească între tineri dintr-o țară și alta în Uniunea Europeană. Trebuie să existe o mai bună competitivitate și care să ducă la o salarizare mai bună decât uh, ce există la ora actuală. Vă mulțumesc! Muchas gracias y vamos a continuar con otro diputado. Mulțumesc. Acum tot un uh, deputat din Spania, domnul Sanchez. Mulțumesc. Uh, eu o să vorbesc tot spaniolă. Bună ziua tuturor. Grupul politic al care reprezint, Vox, care a intrat în Parlamentul European la grupul ECR, consideră că educația nu este doar o chestiune economică. Educația ține și cu demnitatea umană și guver guvernele, autoritățile publice trebuie să facă în așa fel încât, uh, fie că e vorba de instituții private sau publice, toată lumea trebuie să aibă acces la, ce, la cel mai bun învățământ pentru a-și putea dezvolta pe deplin personalitatea. Astfel suntem de părere că Trebuie să se țină cont de o formare generală pentru toți um, uh, elevii de liceu, o, o educație generală, ca și în alte uh, țări, cum ar fi în Franța, care pleacă de la o bază comună, care să includă patru discipline pe care trebuie să le studieze toată lumea. Apoi, uh, care sunt studiul limbii de stat și al culturii sale naționale. A doua materie trebuie să fie o materie științifică cu conținut matematic care să dea elevilor capacitatea de a gândi abstract și abilități științifice și tehnice. A treia materie trebuie să fie a doua limbă, nu limba maternă, ci o altă limbă națională sau limba națională de stat, care trebuie să însemne cunoașterea unei alte culturi și apoi o materie și o a patra materie informatica uh, o disciplină digitală. Iar această educație generală cu aceste patru elemente de bază despre care v-am vorbit și ar aduce contribuția la, la combaterea sărăcirii educaționale și intelectuale pe care a creat-o excesiva tehnologie și digitalizare în rândul tinerilor. Vă spun în cunoștință de cauză acest lucru, după 30 de ani de uh, experiență ca profesor universitar. Dar acest lucru nu înseamnă că Vrem un învățământ de cultură generală. Acest lucru trebuie să fie de bază, materie de bază pentru toți elevii, fiindcă este o necesitate pentru demnitatea umană. Iar acest lucru ar trebui să fie compatibil, să meargă mână în mână cu o dezvoltare a capacităților necesare și care să, contribu- care să fie conforme nevoilor economice. Iar aceste capacități care se regăsesc în noua agenda europeană trebuie să fie Uh, competențe care să fie proporționale cu așteptările și exigențele sectorului privat, care uh, este cel mai mare angajator în, uh, în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Astfel încât aceste capacități, aceste competențe trebuie să fie dezvoltate ținând cont de nevoia de a îmbunătăți formarea profesională. Nu putem să ne permitem să existe un dezechilibru, așa cum se întâmplă în multe statele Uniunii Europene, cum ar fi în Spania, un dezechilibru între nevoile de formare ale sectorului uh, economic și uh, numărul de um, de absolvenți de studii universitare. Fiindcă se întâmplă ca tineri cu diplomă universitare să nu-și găsească loc de muncă. Demnitatea umană nu înseamnă că trebuie să ai diplomă de studii superioare, ci înseamnă să ai acces la o slujbă cu un salariu decent care să-ți permită să ai un nivel de trai decent și societatea să-ți prețuiască uh, să-ți, pre- să-ți uh, prețuiască contribuția la societate, indiferent dacă le deții sau nu o diplomă de studii superioare. Mulțumesc. Muchas gracias and this concludes the... Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor și acum o să dau din nou cuvântul uh, paneliștilor. Cred că am uh, ascultat intervenții foarte interesante, comentarii, întrebări Uh, provenind din diferitele părți uh, ale Europei și dacă îmi permiteți aș dori să mă refer la chestiunea comună a tuturor acestor intervenții și anume impactul revoluției digitale asupra pieței muncii și ținând cont de faptul că astăzi Comisia Europeană a publicat uh, o comunicare privind domeniul digital, aș dori să dau în primul rând cuvântul domnului comisar Schmidt astfel încât să poată să răspundă comentariilor și întrebărilor uh, care au fost adresate, dar și pentru um, comentariile, observațiile de încheiere um, pentru această dezbatere. Defi numeric. Aveți dreptate, provocarea digitală este provocarea cea mai mare, fiindcă această revoluție digitală va schimba probabil cea mai mare parte a locurilor de muncă și uh, va necesita ca fiecare dintre noi să investească în uh, cunoștințele și în educația sa. Și vă spun încă o dată că a investi în formarea continuă reprezintă un lucru bun. Nu este o constrângere, este o nouă șansă. Și cred că ce trebuie să le transmitem tuturor celor care își fac griji, pe bună dreptate își fac griji, în ceea ce privește impactul uh, asupra acestei revoluții digitale asupra locurilor de muncă, este că nu vor fi lăsați de izbeliște că treb- și trebuie ca toți uh, responsabilii la nivel public, statele membre, Uniunea Europeană, bineînțeles, dar și sectorul privat, trebuie să îmbunătățească cadrul de formare continuă. Revoluția digitală ne cere să ne schimbăm perspectiva și să ne schimbăm chiar și dimensiunea. Iar al doilea lucru pe care l-am reținut, reținut eu din această discuție și care este într-adevăr o problemă este că uh, cei mai puțin uh, uh, formați sunt cei în care investim cei mai puțin, cel mai puțin, dar ei, locurile lor de muncă sunt cele mai vulnerabile și cele mai amenințate. Deci, eh, provocarea aici este de a găsi, și s-a vorbit deja despre metodologia corectă în acest sens, deci de a găsi o metodă de a aduce pe acești salariați, pe acești eh, lucrători angajați pe calea formării. E drept că mulți dintre ei eh, poate că nu au amintiri foarte frumoase de la școală, deci trebuie să gândim noi metode de a-i uh, forma, de a-i uh, include în, uh, în ciclu de învățământ pe acești oameni și de a da noi șanse. Și asta este o revoluție în sine, fiindcă trebuie să se schimbe cadrul de educație. Al treia, al treilea nivel este că adesea lucrătorii mai vârstnici când uh, spun asta, vârsta totuși nu este atât de înaintată, sunt iarăși uh, aceia în care nu prea investim. Și uh, astfel se creează un fel de breșă digitală în cadrul întreprinderilor, fiindcă acești angajați sunt cei care nu pot să țină pasul cu schimbările din, de la locul de muncă. Vârsta, deci, să nu fie un element de discriminare. Când se spune învățare pe tot parcursul vieții, lifelong learning, asta trebuie să, uh, să fie luată ad literam pe tot parcursul vieții, chiar și după sfârșitul vieții profesionale. Fiindcă Comisia a lansat această idee a îmbătrânirii active, asta înseamnă că după ce a luat sfârșit viața profesională, putem să avem, trebuie să putem avea acces la formare. Și această chestiune despre care s-a vorbit uh, a genului este una foarte importantă. Femeile sunt mai puțin prezente în ceea ce privește noile tehnologii, dar când comparăm rezultatele pe care le au fetele și băieții la școală, observăm că fetele sunt, au note mai mari mai, și la materiile științifice. Această această piedică cu care se confruntă în câmpul muncii femeile trebuie deci să fie înlăturată. Iar uh, lupta pentru egalitatea între sexe trebuie să aibă loc și uh, pe scena digitală. Iar uh, în cele din urmă ne așteaptă o mare întreprindere. Când ne gândim că pe viitor, și când vorbesc pe viitor nu e vorba de 20-30 de ani, ci de 5, 7, 10 ani. Deci pe viitor va trebui să, să recalificăm jumătate sau peste jumătate din forța de muncă. O 100, 120, 130 de milioane de persoane. Această miză este uriașă și de ordin financiar. Și s-a spus acest lucru, nu vom putea să-i facem față fără un buget public fără, și fără investiții private. Și uh, și mă refer, și mă refer aici la importanța investițiilor. Investițiile în, în uh, cunoaștere sunt la fel de importante ca investițiile tehnologice. Deci, Va trebui să ne schimbăm perspectiva și în ceea ce privește modul în care tratăm aceste investiții la nivelul întreprinderilor. În ceea ce privește posibilitatea de a deduce din impozite aceste investiții, de, de a le înscrie în uh, bilanțul contabil și în ceea ce privește impunerea, impozitarea. În câteva săptămâni vom avea noua agenda a competențelor. Aceasta este o primă etapă. Și, bineînțeles, această agendă trebuie să, să se materializeze în fapte în funcție de experiența țărilor, cultura, culturile țărilor sau în funcție de ritmul de dezvoltare al țărilor. Trebuie să se articuleze în funcție de diversele așteptări și exigențe când vorbim despre inteligența artificială, de pildă care va transforma, întreprinderile care va transforma producția, va transforma sectoare cum ar fi sănătatea, va transforma meserii întregi, cum ar fi meseria de doctor, și lucrurile se întâmplă deja, deci trebuie să ne pregătim astăzi pentru aceste schimbări. Dar trebuie să ne pregătim cu încredere. Nu um, sperindu-i pe oameni, ci dându-le încredere, fiindcă multe locuri de muncă se vor schimba, dar se pot schimba în bine și se vor schimba în bine. Lucrurile vor fi mai puțin repetitive, mai puțin grele. Haideți să lăsăm munca repetitivă pe mâna mașinilor și uh, a roboților și să lăsăm pe oameni să facă ceea ce fac ei mai bine, creativitate, empatie și munca în echipă. Deci aceasta este o, un um, mare un mare, o mare întreprindere pentru Europa și acum adoptăm o strategie foarte importantă cum ar fi, cum ar fi strategia digitală și uh, dacă această strategie va avea succes, Europa va fi un jucător la nivel internațional. Și la nivel internațional, față de concurenții noștri, China, SUA și mai departe, ne dăm seama cât de important este să investim în oameni, în copii. Ieri am avut o dezbatere privind garanția pentru copii. Toate acestea rămân în picioare. Dar eu, iar eu sunt optimist, cred că putem să câștigăm această luptă, cred că putem să transformăm Europa, care este o mare putere economică la ora actuală, și putem să facem în așa fel încât să ne asigurăm că va rămâne o mare putere economică și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Vă mulțumesc pentru mesajul noastră pozitiv și pentru cuvintele noastre de încurajare. Iar acum dau cuvântul doamnei Kilonen. Dumneavoastră, în uh, prezentarea noastră introductivă, ați spus că trebuie să învățăm unii de la alții. Și cred că, iată, am avut multe intervenții din toată Europa. Vă dau deci cuvântul pentru a ne spune ce ați învățat dumneavoastră din această discuție. Aveți cuvântul, doamnă Kilonen. Mulțumesc, doamnă președinte. Am învățat ceva. Asta e un lucru bun pentru un politician, să învețe ceva. Când mă uit la către era digitală, mă întreb uh, cine, adu- cine face schimbarea. Uneori îmi pare că oamenii nu mai intră în această discuție. Pare că schimbarea ne vine undeva din uh, spațiu, de undeva de departe, dintr-un loc misterios dar, de fapt, noi suntem cei care, care generăm schimbarea. Noi suntem decidenții. Noi hotărâm că vrem să înlesnim uh, munca grea sau ce credem că vrem să înlocuim oamenii cu roboți? Nu. Care este situația psihologică? Cum, uh, cum percepem uh, instalarea acestei ere digitale ca pe un lucru bun sau rău? Și mai ușor să controlezi uh, chestiuni digitale decât să controlezi schimbările climatice. Putem să ne schimbăm comportamentul, putem să schimbăm diverse lucruri, luăm, uh, trecem la acțiune, afectăm lucrurile, dar în ceea ce este planeta, ne confruntăm întotdeauna uh, cu uh, greutăți mult mai mari decât cele prezente în digitalizare sau noile competențe de care au nevoie oamenii. Iar eu mă gândesc, mă rog, sper că se schimbă și modelul nostru de consum nu avem nevoie de atât de multe bunuri și produse. Oamenii privilegiază mai degrabă experiențele. Și asta este o provocare, dar și o posibilitate pentru, servi- pentru sectorul serviciilor. Dacă se gândesc unii că nu vor putea găsi un loc de muncă, Va trebui să-și dea seama că, se, că sectorul serviciilor va crește exponențial în următorii ani. Poate nici nu ne dăm seama acum, fiindcă ne gândim că, că avem nevoie de bunuri de consum. Dar uh, poate la anul sau poate în următorii ani vom începe să ne schimbăm și modul de a gândi. Să ne dăm seama că nu avem nevoie de toate acele bunuri de consum, nu avem nevoie să consumăm mai mult. Avem nevoie de altceva pentru a înlocui consumul de bunuri. S-a vorbit astăzi despre capacitatea de a învăța și despre capacitățile pe care le au oamenii. Fiindcă Sigur, poți să înveți oamenii fără să întrebi de ce au nevoie, ce pot ei să învețe, cum pot să învețe, care e cel mai bun mod de a învăța. Deci trebuie să ne concentrăm pe oameni și să avem mai multe cursuri eh, țintite către nevoilor oamenilor. Trebuie să îi eh, întrebăm ce puteți să, ce știți să faceți, ce, de ce aveți nevoie. Iar îmbătrânirea este un eh, fenomen foarte important în Europa. Suntem um, continentul cu cea mai bătrână populație și rata natalității este în scădere. Așa cum s-a spus pe bună dreptate, să nu dăm uitării familia, viața de familie. Vrem în continuare familii, copii, posibilitatea de a avea sisteme flexibile de muncă și să avem și uh, altceva în afară de muncă în viața noastră. Iar în final, uh, aș vrea să vă spun că trebuie să dăm speranță celor fără de speranță, să dăm competențe celor fără de competențe și să clădim mai degrabă încredere decât neîncredere și uh, asta este un lucru la care cu toții trebuie să punem umărul. Vă mulțumesc pentru această discuție extrem de interesantă. Thank you very much and now we will travel from the north to the Mulțumesc, acum uh, mergem de la nord la sud. Uh, am avut niște evenimente de la, din sudul Europei, din Croația. Acest, uh, aceste subiecte sunt uh, prioritare pentru Croația și foarte importante pentru Croația, ceea ce e foarte bine. Dau cuvântul domnului Babic acum pentru a ne spune dacă este de acord cu colega din Finlanda. Aveți cuvântul. Pa, poștovana gospođo Hranțova. Mulțumesc foarte mult, doamnă Șaranțova. Da, eu împărtășesc această părere și de altfel am spus-o și în introducere. A fost interesant să ascultăm ce aveau de spus colegii. Fără îndoială, constatăm cât de, dinamic este, cât de dinamică este piața muncii în Europa, în Uniunea Europeană și am putea să tragem deja câteva concluzii din această dezbatere. Dumneavoastră ați menționat sudul Europei. În sudul Europei uh, observăm că foarte multe persoane își părăsesc țara încercând să găsească alte oportunități în alte state membre ale Uniunii Europene și cu siguranță că asta ne afectează pe noi toți. Domnul Starovici din Slovenia spunea că piața nu poate să rezolve, de una singură problemele noastre și că avem 55% din absolvenții de liceu pe viitor, care acum sunt copii, dar când uh, își vor termina studiile, e bine, 55% dintre ei vor avea locuri de muncă care în momentul de față nici măcar nu există. Colega din Cipru spunea că salariul minim este uh, absolut uh, indispensabil. Și spunea de asemenea că și dacă pensionarii trebuie să se întoarcă de nevoie pe piața muncii, atunci înseamnă că lucrurile nu funcționează bine. Când discutăm despre asta în Croația, discutăm tocmai despre persoane dintr-un anume sector care, datorită capacităților, competențelor lor, sunt în măsură să oferă o mână de ajutor pe piața muncii. Deci, de fapt, nu vin să înlocuiască alte persoane pe piața muncii, ci acționează mai degrabă ca niște mentori. Mi s-a spus, da, uh, pregătirea profesională și de-a lungul vieții, că asta există încă din Grecia, uh, din antichitate. Cu asta sunt de acord, dar poate vă amintiți, domnul comisar s-a referit la calificări și la reorientare profesională. Sunt lucruri uh, de bază, pentru că pur și simplu piața muncii evoluează, nu e ceva static și atunci aceste calificări, aceste reconversii, reorientări profesionale, această formare suplimentară, toate aceste lucruri sunt importante, sunt necesare. Și, așa cum a spus și colega din Germania, sunt uh, anumite lucruri care pot uh, fie aplicate în toate țările, dar mai sunt și alte soluții care nu sunt aplicabile tuturor statelor membre. Tocmai de aceea, cred eu că în Parlamentul European e locul potrivit uh, pentru a vedea împreună cu Comisia Europeană care este situația reală. Și apoi, garanția pentru tineret, care ar putea să fie ceva benefic pentru tineri. Nu uitați că dincolo de tineri mai sunt și cei care sunt mai puțin tineri, dar care au și ei tot cam aceleași drepturi. Și asta am la un moment dat, Ursula von der Leyen a afirmat acest lucru într-un discurs și l-a repetat și domnul comisar. Așa că mi s-a părut că am avut o dezbatere extrem de interesantă. Și aș mai fi spus ceva pe marginea a ceea ce spusese domnul comisar. ceea ce se face în Europa, Comisia, Parlamentul, uh, deciziile luate trebuie să fie transmise mai departe către parlamentele naționale și reciproc. Ce se hotărăsc ște în parlamentele naționale trebuie să fie oglindit și aici la nivelul european. E, este clar că uh, doar astfel vom progresa și având în vedere comisia și având în vedere portofoliul care cuprinde și partea demografică, e cu siguranță nevoie de măsuri suplimentare în așa fel încât natalitatea să depășească uh, mortalitatea. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste concluzii de încheiere și în final, dar nu în cele din urmă, doamna Müller din partea Germaniei mă întreb unde veți găsi acel echilibru necesar între diferitele intervenții pe care le-ați ascultat. Vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank und auch Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru discuția extrem de interesantă, în ciuda orei târzii prima mea impresie este că cu toții suntem de acord că formarea profesională continuă este mai importantă decât uh, a fost, nu a fost niciodată și aceasta este chestiunea esențială pentru viitorul nostru, ca formarea profesională și învățământul pe parcursul întregii vieți să uh, fie profund ancorată în viața tuturor. Am discutat dacă este, este o chestiune de care ar trebui să se ocupe piața sau uh, statul în ceea ce privește învățământul normal, am găsit un răspuns. Educația este un drept. Fiecare copil are dreptul de a merge la școală. Un, în majoritatea statelor este chiar o, o obligativitate de a urma uh, învățământul. Însă, în ceea ce privește formarea profesională, nu este vorba de un drept, nu se vorbește de un drept. Întrebarea care se pune, drept urmare, este oare uh, învățământul, învățământul pe parcursul, dacă învățământul pe parcursul întregii vieți este un drept care trebuie să fie exercitat pe parcursul întregii vieți, care ar fi consecința? Am avea nevoie de o transformare, o modificare a infrastructurii Uh, ar trebui să schimbăm lumea muncii, să aliniem uh, drepturile lucrătorilor, pentru că sunt de acord cu colega noastră din Cipru. Foarte mulți oameni se tem de ideea de a schimba tot timpul locurile, locurile de muncă. Trebuie să înțeleagă că trebuie să devină uh, o oportunitate, o șansă, însă devine o problemă dacă nu am posibilitatea să mă adaptez mediului în schimbare. Drept urmare, nu trebuie să fie doar o sarcină a pieței, ci și a statului, pentru că statele Europa vor avea de pierdut dacă nu creăm posibilitățile de uh, formare profesională sau de, rec- uh, de recalificare profesională. Și colega din Estonia, din păcate, a plecat. Într-adevăr, are dreptate, trebuie să discutăm uh, cu cei uh, care au uh, renunțat la școală pentru că mai ales locurile de muncă pe care aceștia ar putea să le ocupe sunt uh, primejduite. Și pentru a răspunde colegului din uh, Spania, um, era vorba de învățământ tehnic, fizică, limbi, calculatoare. Lipsesc chestiuni la fel de importante. Creativitatea, de exemplu, posibilitatea de a um, iscodi, de a pune semne, de a uh, formula întrebări. Uh, uh, sunt capacități și aptitudini foarte utile și, și tocmai noua era uh, digitală și de a recunoaște, dacă recunoaștem sau nu știri false, depinde și de educația pe care avem, de spiritul critic pe care îl avem sau nu și uh, pentru, uh, pentru ace- și, și, și, și din punct de vedere al integrării sociale, toate aceste chestiuni sunt importante și coeziunea socială va fi importantă. Doar așa vom putea să păstrăm o Europa um, cu caracter coeziv sau uh, vom avea până la urmă o Europa care se va destrăma. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! We have a... Îmi cer scuze, avem o intervenție Uh, de ultim uh, moment din partea uh, Comitetului Regiunilor, domnul Caracion, raportor pentru chestiuni sociale, are cuvântul pentru un minut. Domnul Caracione, aveți cuvântul. Thank you for the floor, dear coach. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, stimați președinți, stimați reprezentanți al Comisiei, domnul și domnul, eu provin din Comitetul regiunilor, um, adunarea uh, uh, reprezentanților regionali COR se va axa pe actualizarea agendei privind competențele pentru a depăși deficiențele în acest domeniu în contextul unei tranziții uh, echitabile. Noi, noi considerăm că această agendă privind competențele este extrem de importantă pentru dezvoltarea ulterioară europei. Actualizarea sa trebuie să se facă ținându-se uh, seama de condițiile regionale, locale și naționale și de uh, resursele existente. Investimentul în capitalul uman trebuie perceput ca o investiție socială și ar trebui să includă și uh, campanii de informare țintite înspre grupurile de dezavantajate care au nevoie tocmai de formare profesională. Trebuie să dezvoltăm o cooperare pornind de la parteneriatele între autoritățile uh, regionale, locale și naționale, companii, uh, lucrători, angaj- angajatori și uh, părțile sociale, astfel încât să, pot, să poată fi obținute competențele necesare prin forme de învățământ uh, formale și informale. Aș menționa programul um, Learn Again pus în aplicare de un oraș din uh, Ungaria, mai mult de, unde mai mult de 100 de membri ai, comunității rome au au primit locuri de muncă în administrația locală cu diferite tipuri de locuri de muncă și a fost monitorizat și impactul asupra condițiilor de muncă în acest program. Acest program a dus la o mai bună autopercepție a celor care au participat la el. și am văzut că mm, competențele subgrupului respectiv s-au îmbunătățit, ceea ce a dus la îmbunătățirea, de exemplu, a situațiilor familiale. Toată lumea a avut de, de câștigat de pe urma acestui proiect care este totuși la o, la, are o dimensiune destul de mică. Însă ne demonstrează cât de importantă este important nivelul local, regional în punerea în, în aplicare acestei agende de actualizare a competențelor. Două aspecte sunt foarte importante. Emigrarea uh, cetățenilor uh, bine educați uh, și din acest punct de vedere a fost adoptată o comunicare pe acest subiect vis-a-vis -vis riscurile pe termen lung adus de acest fenomen. CEOR propune un mecanism pe plan european pentru a integra și coopera măsurile politice care să gestioneze acest fenomen, pentru că uh, trebuie să fim implicate și autoritățile locale, regionale și naționale. Eu sunt raportor de la CEOR pe marginea vizului acestei instituții, pe marginea uh, modificărilor, transformărilor de, demografice, una din principalele provocări cu care se confruntă orașele europene și formarea și reconversia profesională reprezintă o parte importantă din răspunsul pe care trebuie să-l găsim acestei provocări. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult și astfel am încheiat dezbaterea noastră. Vă mulțumesc uh, tuturor celor care ați participat la această dezbatere. Înainte de a încheia, în numele nostru uh, tuturor, aș, aș dori să mulțumesc copreședintelui meu, domnului uh, Maras, căruia îi dau cuvântul pentru ultimele observații. Vă mulțumesc, aș dori și eu să vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru că ați uh, găzduit această săptămână interparlamentară. A fost o onoare pentru noi să participăm la, uh, la această reuniune și ultimele cuvinte le voi pronunța în limba mea maternă, pentru că doresc să rezum câteva chestiuni importante pentru mine. Vă mulțumesc la sfârșitul acestei reuniuni. Mulțumesc tuturor care au luat cuvântul, mai ales uh, paneliștilor care Cred că au avut intervenții extrem de bune. Mă bucură din nou faptul că pentru Comisia Europeană acest subiect este unul uh, prioritar în perioada care urmează. Poate nu toate statele membre ale Uniunii Europene au aceleași priorități uh, când vine vorba de educație, de competențe, de uh, piața muncii. Uh, Până la urmă, cu toții trăim în Uniunea Europeană care și lucrăm împreună la viitorul nostru și astfel ar trebui să ne percepem, să ne gândim împreună la viitorul nostru, investițiile în oameni, în uh, copiii noștri în viitor trebuie să reprezintă o prioritate pentru noi și trebuie să spun că pe concluzia pe care o pot trage ca urmare a acestei discuții și propunerea pe care o pot face în același timp Comisia Europeană este că um, trebuie să, ca toate activitățile noastre trebuie să se desfășoare mult mai rapid. De, de îndată ce identificăm o problemă, trebuie să reacționăm și să identificăm o soluție cât mai repede. De exemplu, în urmă cu câțiva ani, uh, ne-am dat seama că ne confruntăm cu o problemă legată de șomaj, Comisia Europeană a propus un uh, plan foarte bun care a fost implementat peste tot în Uniunea Europeană și aceasta este reacția și calea pe care trebuie să o avem și pe viitor. Din punctul de vedere al educației și a competențelor necesare pe piața muncii, putem să vedem că, din păcate, majoritatea din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu își continuă formarea profesională pe parcursul întregii uh, cariere. Din între toți angajații europeni, doar 10% dintre ei participă la anumite forme de educație, de formare profesională care le-ar fi utilă să-și îmbunătățească poziția. Situația este mai bună în anumite state, în altele mai puțin bună, dar un procent de doar 10% este în mod evident prea, prea puțin satisfăcător. Și o altă prioritate pentru Comisia Europeană ar trebui să fie reprezentată de faptul că uh, cetățenii, că oamenii care nu au uh, o o educație prea bună nu participă la asemenea cursuri de formare profesională. Un procent prea scăzut profită de posibilitățile existente de a urma un învățământ pe parcursul întregii vieți. Comisia Europeană cred că ar trebui să se aplece mai degrabă asupra acestor uh, critici, aspecte uh, critice care pot fi uh, rezolvate în urma unor acțiuni rapide și, în fine, competențe și o educație accesibilă tuturor vor fi tot mai importante, mai ales din perspectiva potențialului uh, de creștere economică pe viitor a Uniunii Europene. O comunitate care dorește să creeze, să garanteze egalitatea de șanse tuturor uh, cetățenilor de a învăța ceva pe parcursul întregii vieți, de a-și aduce o contribuție la societate pe parcursul întregii vieți. Mm, aș dori să spun că nu este ultima dată când vom putea discuta uh, această temă, vom putea reveni asupra ei și în viitor, vom putea examina noile tendințe, mm, vom vedea cum evoluează lucrurile și sunt, sunt convins că vom putea să ne, ajută, să ne ajutăm reciproc pentru a uh, Uh, moderniza și îmbunătăți piața muncii din Uniunea Europeană, ceea ce ar fi în beneficiul tuturor statelor și în beneficiul tuturor cetățenilor care trăiesc în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Well, this is it. <laughs> Thank you. Asta e. Vă mulțumesc o zi plăcută și uh, drum bun înapoi.